Allora, colleghe e colleghi, riprendiamo. Stimați colegi, reluăm sesiunea de vot. Avem raportul domnilor David și și vieți în legătură cu politica europeană de vecinătate. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Felicitări raportorilor. Raportul doamnei Intveld în legătură cu politica UE de combatere a terorismului. Să punem la vot primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. Avete votat tutte et... A votat toată lumea? Se închide votul. Amendamentul se adoptă. Și propunerea de rezoluție este respinsă. Astfel am terminat votul și trecem la explicațiile de vot.